Dar totul este în regulă, fiindcă raportorul este alături de noi și putem începe. Este vorba de raportul colegului nostru David Martin privind adaptarea regulamentului de procedură al Parlamentului la Tratatul de la Lisabona. Da acum cuvântul domnului raportor. Thank you very much, President. Thank you Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru îngăduința dumneavoastră și vă mulțumesc pentru prezență. Când am candidat pentru prima dată la Parlamentul European în 1984, ehm, am spus unui coleg de atunci, Ken Collin, că simțeam că fac o greșeală, pentru că Parlamentul nu era prea puternic în ceea ce privește chestiunile legislative. Poate că uh, nici acum nu este foarte puternic, uh, dar uh, uh, dacă Uh, întrebăm orice, orice mămică, aceasta ne va spune, dar nu, nu trebuie neapărat să fii puternic, ești puternic când, uh, când ai arme și noi avem arme la dispoziție. Um, iar uh, act, iar actul uh, unic european a dus mai departe mm, competențele Parlamentului European, uh, maturizându-l, iar tratatul de la Lisabona, după părerea mea, um, transformă Parlamentul European într-un uh, adult de plin comparabil cu toate celelalte instituții la nivel european. Sunt onorat că pot prezenta un raport privind adaptarea regulamentului de procedură la tratatul de la Lisabona. Sunt uh, onorat și în același timp vreau să vă spun că sunt oarecum dezamăgit pentru că acest uh, raport ar trebui să se numească raportul Corbett. Richard Corbett, înainte de uh, alegeri, a făcut mare parte a muncii acestui raport. Mi-a ușurat mie foarte mult munca în ceea ce privește aspectele privitoare la tratatul de la Lisabona. Am, nu am fost tot timpul de acord în ceea ce privește alte aspecte, dar eu n-am preluat decât ștafeta în ceea ce privește chestiunile referitoare la uh, Eh, tratatul de la Lisabona. Acest raport ne pregătește pentru noile competențe um, pe care le vom împărtăși cu Consiliul privind agricultura, um, pescuitul, unde avem uh, acum uh, codecizie, uh, stabilește rolul nostru în ceea ce privește numirea președintelui Comisiei și relația privind Parlamentul European și Parlamentele Naționale și um, Uh, pregătește activitatea membrilor Parlamentului European. Uh, foarte multe chestiuni au fost lipsite de controverse, dar vreau să vă menționez uh, acolo unde au fost dezacorduri între grupurile politice și vreau să vă spun întreagăt că grupurile politice au dat dovadă de o extraordinară cooperare în această chestiune. Toți raportorii din umbră și coordonatorii um, au fost foarte deschiși, dar au rămas unele chestiuni nerezolvate cum ar fi uh, șeful delegației la COSAC. Uh, acesta ar trebui să fie șeful la uh, Comisie pentru Afaceri Constituționale sau să fie Uh, un uh, vicepreședinte al Parlamentului European, așa cum se întâmplă acum. După mine, este vorba, ar trebui să fie un vicepreședinte, dar Comisia um, a hotărât că ar trebui să fie un vicepreședinte al COSAC, dar vreau să vă spun că uh, COSAC nu se referă numai la relații interinstituționale, se referă și la chestiuni de politică. Iată de ce întotdeauna am avut un vicepreședinte la șefia acestei um, organizații. În ceea ce privește relația cu parlamentele naționale, nu ne-am înțeles în ceea ce privește uh, um, cât de amănunțită trebuie să fie, regula, uh, trebuie să fie legislația privind această relație. Domnul Broc a dat și el dovadă de compromis în această chestiune și acest lucru ne-a ajutat, dar uh, în continuare, domnule președinte, va trebui să negociați cu omologii dumneavoastră din Parlamentele Naționale modalitatea în care vom, va coopera Parlamentul Național cu Parlamentele Naționale. O altă chestiune unde am avut unele controverse este principiul subsidiarității. Am uh, hotărât destul de ușor care va fi rolul comisiilor în această chestiune și aici am ajuns la un consens. Însă singura problemă care se pune este ce se întâmplă în momentul în care o comisie uh, nu constată nicio încălcare a subsidiarității și consideră că legislația trebuie să treacă. Ar trebui să existe un fel de plasă de siguranță pentru că uh, membrii Parlamentului European să ridice chestiunea în uh, Parlament. Eu am sugerat că dacă 10% din membrii Parlamentului European consideră că se încalcă Uh, principiul subsidiarității, atunci această chestiune trebuie să fie dezbătută la nivelul Parlamentului. Cred că aceasta este o plasă de siguranță uh, necesară. În ceea ce privește observatorii, aș vrea să spun câteva cuvinte acum. Întrebarea este dacă ar trebui să uh, avem observatori. Eu sunt într totul de părere că răspunsul trebuie să fie da, dar chestiunea crucială care se pune este dacă acești observatori ar trebui să fie persoanele care Uh, ar fi fost, uh, care a fost ales la, în Parlamentul European. Acest lucru este foarte important pentru credibilitatea noastră. Dacă permitem uh, tut, or, oricărei persoane să fie observator, acest lucru nu ar fi deloc, ar fi total inacceptabil. În, în cele din urmă vreau să vă spun, domnule președinte, că mă bucur că, pe, că de la 1 decembrie în momentul în care tratatul de la Lisabona va intra în vigoare, Parlamentul European va avea la dispoziție reguli care îi vor permite să-și exercite competențele cât mai repede cu putință și uh, aici trebuie să mulțumim celor din Comisia pentru Afaceri Constituționale dinainte de alegeri și, bineînțeles, să nu uităm pe Richard Corbett. Vă mulțumesc, domnule președinte. Dziękuję. Dziękuję panu sprawozdawcy. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, domnule Martin, pentru prezentarea opiniei dumneavoastră în legătură cu acest raport. Acum, în numele PPE-ului, îi dau cuvântul domnului Sayer. Tisztelt uh, elnök úr, tisztelt ház! Nagyon sokunk... Mulțumesc, domnule președinte! Dragi colegi, Mulți dintre noi sunt foarte bucuroși de faptul că tratatul de Lisabona este pe care să intre în vigoare a durat foarte mult și asta nu din cauza Parlamentului European uh, acest proces de ratificare. Aplicabilitatea imediată a uh, regulilor nu a fost întârziată de Parlamentul European și aș vrea să încep uh, acolo unde a încheiat raportorul, spunând că este extrem de semnificativ faptul că vom folosi toate aceste noi drepturi și puteri din momentul în care devine posibil să o facem. Parlamentul este acum mai puternic. Uh, tratatul de la Lisabona crește în mod semnificativ uh, posibilitățile de acțiune ale Parlamentului European și asta ajută la dezvoltarea democrației europene. Responsabilitatea noastră în această dezbatere este să ne asigurăm că putem realmente să exercităm toate aceste drepturi, toate aceste noi puteri. Vreau să le mulțumesc atât raportorului Martin, cât și domnului Corbett pentru activitatea depusă. Unele dintre problemele cele mai importante, cum ar fi contactele cu statele membre și cu parlamentele acestora sau controlul foarte hotărât și sublinierea problemei subsidiarității, precum și probleme legate de comitologie și codecizie, incluzând procesul bugetar. Ne bucurăm foarte mult să vedem toate aceste evoluții și susținem toate aceste schimbări. Aș vrea totuși să vă atrag atenția asupra faptului că trebuie să ne asigurăm că aceste drepturi nu sunt folosite în mod abuziv nu ar trebui să le dea posibilitatea să dea posibilitatea unei minorități să abuzeze de aceste uh, drepturi și puteri pentru a încetini procesul legislativ. Am văzut în timpul procedurii de ratificare a tratatului că o singură persoană, fie și președintele al unui stat, a avut ocazia de a bloca oarecum, pentru o vreme cel puțin, sistemul, fără să încalce regulile. Deci uh, PPE susține acest raport și am vrea să felicităm atât pe domnul Martin cât și pe domnul Corbett. Mulțumesc foarte mult. Președintele, mulțumesc foarte mult și acum are cuvântul domnul Ramon Haregui Atondo. Socialistul Democratul Parlamentului Europei. Schimbați Europejskim. Bardzo Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu aș dori să încep spunând că Partidul Socialiștilor și Democraților salută pe colegii domnul Martin și domnul Corbett care au redactat acest uh, raport. Îi felicităm pentru munca depusă. Este vorba de un moment important și simbolic pentru că pentru intrarea în vigoare a, pentru că intrarea în vigoare a acestui re, regulament în același timp cu tratatul de la Lisabona va da impresia că Parlamentul deține toate instrumentele pentru a aplica prevederile noi, noului tratat. Voi fi succint și aș spune că, bineînțeles, suntem de acord cu acest raport, însă în legătură cu schimbările și amendamentele restante, aș dori să menționez două lucruri. În primul rând, cred că a existat o confuzie în conferința președinților în legătură cu tipul de amendamente care pot fi acceptate. Dacă aceste amendamente provin direct din tratatul de la Lisabona sau nu. Cred că este președintele European, Parlamentului European cel care determină dacă unele propuneri sunt potrivite sau nu. Eu îți propun să respectăm decizia președintelui Parlamentului. Regulile de procedură, în principiu, necesită unanimitate și ar fi bine să ajungem la un acord, acord în acest sens, să cădem de acord asupra amendamentelor pentru a putea adopta acest raport în unanimitate. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, aș dori să vă informez în legătură cu o problemă importantă. După discursurile reprezentanților grupurilor politice, vă voi uh, spune soluțiile tehnice în legătură cu votarea acestui raport. Este vorba de uh, problemele tehnice care au fost uh, decise la întâlnirea președinților. Acum dau cuvântul domnului Andrew Duff în numele ALDE. Mulțumesc, domnule președinte. Grupul ALDE salută raportul elaborat de colegul nostru David Martin, pe care îl acceptăm acest uh, raport al colegului nostru așează Parlamentul pe drumul cel bun în ceea ce privește asumarea răspunderilor necesare după intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona. Este extrem de important ca Parlamentul European să se pregătească pentru a deveni un parlament generalist, ceea ce înseamnă că trebuie să ne ocupăm de tot. Trebuie să executăm toate activitățile în mod eficient și rapid în toată sfera politicilor. Vreau să discut pe scurt chestiunea relației cu parlamentele naționale. Pe bună dreptate, tratatul de la Lisabona propune îmbunătățirea relației noastre cu parlamentele naționale. Dar tratatul de la Lisabona rămâne destul de discret și tăcut în ceea ce privește forma exactă pe care trebuie să o îmbrace această colaborare. Ar trebui, deci, să ne pregătim pentru consultări cu parlamentele naționale în ceea ce privește abordarea lor privind tratatul de la Lisabona. Și asta înainte de a de a da prevederi amănunțate în cadrul propriilor noastre proceduri. Relația noastră de până acum, sub auspiciul COSMAC, este inegală în ceea ce privește abordarea statelor naționale cu privire la principiul subsidiarității. Sunt de părere că este binevenit ca Parlamentul European să fie conștient uh, de această discordanță și uh, să nu formalizeze, să nu dea metode foarte clare de colaborare ca în ceea ce privește mecanismul de subsidiaritate și asta în uh, starea de fapt actuală. În, această de, în afară de acest lucru, grupul ALDE sprijină um, propunerile făcute în acest raport. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, spune domnul președinte. Iar acum, uh, din uh, partea verților, domnul Hefner. Păutoare minute. Un minut jumătate. Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, dragi colegi. Acest Parlament acționează rapid, își face temele, este foarte operativ și cred că trebuie să subliniem acest lucru. A durat șapte ani ca tratatul de la Lisabona să ajungă în stadiul de a intra în vigoare și nu ne-a luat numai câteva săptămâni să rezolvăm această chestiune de procedură. Am uh, făcut eforturi pentru a fi gata să începem să funcționăm cu noile reguli de procedură imediat ce tratatul intră în vigoare. Cred că avem nevoie de un consens foarte larg pentru a susține regulile de procedură, de aceea ne-am limitat la a propune doar acele schimbări care au direct legătură cu intrarea în vigoare a noului tratat. Alte amendamente credem noi că ar trebui discutate uh, mai în profunzime și va fi timp pentru acest lucru mai târziu. Însă esențial este să acționăm fără ezitare și de asemenea important este că acum avem noi reguli privind procedurile simplificate, dar cred că lucrul cel mai important este că vom avea o cooperare, cooperare întărită cu Parlamentele Naționale. Evident, susținem acest principiu. Un alt uh, domeniu în care am fi vrut să ducem lucrurile mai departe este, de exemplu, reprezentarea Parlamentului European în cadrul COSAC, dar cred că ăsta este un lucru pe care l-am putea discuta mai târziu. Mă bucur că avem un acord atât de larg și, în special, aș vrea să mulțumesc raportorului. Președintele, mulțumesc foarte mult și acum, în numele grupului ECR, două minute, domnul Ashley Fox. Aveți cuvânt. Mr. President, I wish to... Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-mi exprim preocuparea în legătură cu felul în care nu am putut să dezbatem amendamentul Brock în legătură cu implementarea statutului membrilor. Helmar Brock a propus un transfer de responsabilități din partea biroului care se întrunește în spate ușilor închise către Parlament care, ale cărui ședințe sunt publice. Cred că cetățenii au dreptul să știe ce Uh, sumele pe care ni le plătim, ci și uh, diversele alocații de care beneficiem. Și mi se pare regretabil că dumneavoastră, ca președintele nostru, aveți o altă părere. Și mă îngrijorează de asemenea că vă temeți că veți pierde votul și vă temeți chiar și de un vot și ați recurs la un mecanism procedural pentru a împiedica dezbaterea. Acest lucru mi se pare nedemocratic. Acum, când toată lumea vorbește despre uh, Uh, o transparență mai mare în Uniunea Europeană și mai apropiată de cetățeni, acest, uh, această mișcare mi se pare ipocrită. Dacă Uniunea Europeană vrea o transparență mai mare, trebuie să acționăm și nu să vorbim doar vorbe goale. Nu mi se pare acceptabil să considerăm că cetățenii noștri sunt niște ciuperci, să îi uh, păstrăm în întuneric. Vă asigur, domnule președinte, că această problemă nu va dispărea și că va fi supusă unui vot mai devreme sau mai târziu. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc foarte mult, domnule coleg. Cred că este vorba de o neînțelegere. Totul poate să fie discutat. Nimic nu este interzis din acest punct de vedere. Primul exemplu este uh, discursurile de un minut. Însă trebuie să mergem uh, conform regulilor Parlamentului European. Însă discuția a fost una foarte deschisă. Vă rog, domnule președinte, puteți să îmi explicați atunci de ce s-a permis un vot asupra amendamentului Brock în comisie, însă nu a fost permis în plenară. Dacă vreți să discutăm acest lucru, putem să îl discutăm în particular după plenară, pentru că nu vreau să întârzi uh, această dezbatere. Urmează domnul Hans-Peter Martin. Un minut și jumătate. Die Demokratie braucht eine Revolution. Mulțumesc, domnule președinte. Democrația are nevoie de revoluție. Am susținut întotdeauna acest lucru și vă spun dumneavoastră acest lucru. Vă întreb, domnule președinte, ce facem aici? Uh, luăm hotărâri pentru cetățeni care cred în Uniunea Europeană, dar noi le îngreunăm viața, le închidem pur și simplu ușa în nas. Uh, vorbesc despre articolul 192 alineatul 1, care a fost uh, grăbit pentru ca grupurile să poată numi un coordonator. Până acum uh, se considera că acest lucru se va aplica prin analogie și celor neafiliați. Însă acest lucru nu se va mai întâmpla. Acum trei luni am v-am trimis o scrisoare în acest sens, dar nu ați făcut decât să îmi citați din, din acest articol. Cred că acum uh, transformați acest Parlament într-un, într-unul prin, pe două niveluri și faceți acest uh, lucru, puteți face acest lucru pentru că noi, membrii neafiliați, nu putem primi informații la timp pentru a lua parte în mod activ la elaborarea rapoartelor. De ce domnul Corbett, care, care aici în plenar are rol, aproape rol de uh, supraveghetor și noi trebuie să atragem atenția asupra acestui lucru, domnul președinte. Mulțumesc foarte mult, după cum bine știți, discutăm uh, la ora actuală această chestiune suntem în mijlocul discuțiilor, astfel încât vă rog să nu treceți imediat la concluzii. Dorim să rezolvăm această chestiune și, după cum știți, neafiliații nu au propus niciun candidat. Deci nu aveți un candidat, dar vom încerca să rezolvăm această problemă. Vă promit. Doamnelor și domnilor, vreau să vă explic un lucru foarte important. Conferința președinților grupurilor politice a hotărât să nu votăm miercuri raportul domnului Martin, să nu votăm la raportul domnului uh, Martin aceste, acele chestiuni legate de tratatul de la Lisabona, fiindcă necesită o dezbatere mai amplă și dorim ca votul să aibă lor miercuri, dar să se refere doar la chestiunile care țin de tratatul de la Lisabona și nu aspectele care nu se referă la aceasta. Aceasta este hotărârea conferinței președinților grupurilor politice și trebuie să o punem în aplicare. Iată, deci, informația pe care, uh, uh, pe care doream să vă împărtășesc. Acum uh, trecem mai departe la următorii vorbitori. President, of course I Raportorul domnul Martin. Domnule președinte, sigur că susțin și înțeleg decizia dumneavoastră, dar nu vrem și poate că s-a spus acest lucru, nu vrem să avem o confruntare în cadrul Parlamentului pe acest pas extrem de important pe care trebuie să-l facem și de aceea vă rog ca mâine să transmiteți uh, toate acele amendamente pe care nu le considerați legate de Tratatul de Lisabona și de asemenea și pe cele care considerați că sunt, ca să avem o listă de vot foarte clară miercuri, să nu existe dispute miercuri că atunci când va trebui să trecem la vot. Președintele, mulțumesc foarte mult. Da, evident aceasta este intenția mea, desigur, și o voi face. Totuși, aș vrea de asemenea să mă întâlnesc cu domnul Casini și cu alți câțiva colegi pentru a le prezenta această listă și vreau să vă arăt de asemenea personal, dar nu am avut posibilitatea pentru că nu erați prezent aici. Deci, simplu, pur și simplu este vorba de o problemă tehnică. Da, vă rog, următorul vorbitor, domnul Mendes de Viga. Domnule președinte, împărtășesc preocuparea raportorului cred că pentru ca votul să meargă așa cum ar trebui să meargă miercuri și un vot important să nu uităm, ar trebui să știm în avans ce amendamente considerați că nu sunt admisibile și, uh, așa cum ați spus și noastră, aș vrea să vedem mâine această listă. Președintele, da, mulțumesc, dați-mi voie să vă răspund acum. Serviciile Parlamentului vor pregăti această listă Uh, eu am primit-o abia acum două ore. Este o listă nou-nouță pregătită de serviciile Parlamentului și eu, la rândul meu, vă voi prezenta imediat. Și acum dau cuvântul domnului Carlo Casini. Aveți cuvântul, domnule. Domnule președinte, evident, uh, Evident, vă respect deciziile, dar uh, consider că au existat anumite rezerve uh, în legătură cu acele amendamente care se consideră că nu sunt legate direct de tratatul de la Lisabona. Poate mă înșel eu, dar nu cred că vreodată Comisia AFCO a avut propunere, a avut puteri uh, de a face propuneri privind amendamente de reglementare. Uh, se poate face acest lucru de către membri sau grupuri de membri. Deci, în cadrul unei reforme mai largi a regulamentelor care au legătură cu tratatul al Sabona, dacă uh, spunem că folosim această ocazie pentru a rezolva și alte probleme, nu cred că asta este o atitudine uh, corectă multe amendamente, evident, ar putea să reflecte în acest, uh, în acest regulament spiritul tratatului de la Lisabona. De multe ori, pentru că de multe ori despre asta e vorba, despre spiritul uh, tratatului care dă mai multă putere Parlamentului, de asemenea uh, cu privire la legăturile între instituțiile Uniunii. Dar, cum spuneam, respect decizia noastră, dar vreau să vă împărtășesc opinia mea. Președintele, mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, dragi colegi. Și acum, domnul Sandor Tabagi. Elnök úr, a most kialakult vita is pontosan... Mulțumesc, domnule președinte. Această dezbatere reflectă în mod foarte clar dezba- situația că în istoria Parlamentului European suntem martorii unui proces de reformă atât de important încât nu îl vom putea acoperi doar printr-un singur raport. Aș dori să-l felicit pe domnul Martin și pe domnul Corbett și pe toți cei care au participat la dezbatere. Însă există câteva probleme care vor trebui clarificate în viitor din punct de vedere juridic. De exemplu, mă bucur să văd că Parlamentul European a făcut o declarație foarte clară în legătură cu susținerea drepturilor, Cartei Drepturilor Fundamentale. Cu toate acestea, eh, știm că unele state membre au cerut o derogare. Deci există anumite neclarități și preocupări, de exemplu drepturile care țin de limbă, ce vor discutate mâine. Până acum, eh, Comisia Europeană a spus că aceste probleme nu fac parte din achiul comunitar. Eu cred că trebuie să clarificăm în mod foarte clar că, care sunt drepturile fundamentale conform cartei și care dintre aceste drepturi pot să intre sub incidența poziției Parlamentului European. Pentru că dacă luăm în considerare regulile privitoare la limbile din Slovacia, domnul comisar Leonard Orban nu ar trebui să spună că această problemă nu este una europeană. Doamna Dodds, Uh, vă mulțumesc, domnule președinte. Eu am un mandat la fel ca și restul eurodeputaților. Sunt în fața dumneavoastră ca reprezentantă a unei regiuni a Regatului Unit care a fost dezavantajată de cei care au ținut să distrugă politica democratică. De aceea mă așteptam ca, ca democrația să fie respectată în Parlamentul acesta. Și acum, însă, în primul meu mandat în Parlamentul European, văd că am fost exclusă de la, un, de la întâlnirile coordonatorilor, că nu dețin o voce în conferința președinților și că aceste probleme sunt discutate și mă bucur să aud că încercați să rezolvați aceste probleme. Dar v-aș ruga, domnule președinte, să găsiți o soluție foarte rapid, pentru că este important ca mandatul democratic al acestui Parlament să fie respectat. De asemenea, v-aș ruga să vă întâlniți cu membrii neînscriși care sunt democrați și care doresc să înregistreze un progres. Vă mulțumesc. Domnul Elmar Proc are cuvântul acum președinte. Colegul uh, meu, uh, David Martin, uh, a, a făcut o treabă excelentă cu acest raport, fapt pentru care vă felicitim, dar odată cu tratatul de la Lisabona, tratat, Parlamentul European devine un parlament cu drepturi de pline, un parlament în toată puterea cuvântului. Um, vreau să vă spun că grupurile politice, membrii Parlamentului European, sunt cei care au făcut posibil acest lucru și se, se pare că nu se dorește uh, cooperare strânsă între comisiile Parlamentului European și comisiile omologe din Parlamentele Naționale, sau cel puțin există indicații în acest sens. Există reuniuni ale comisiilor Parlamentelor Naționale, unde nu sunt uh, invitați uh, președinții comisiilor din Parlamentul European nu uh, numai noi hotărâm uh, dacă hotărârile luate aici sunt uh, bune sau rele. Noi hotărâm acest lucru prin majoritate. Oare se teme cineva că parlamentarii s-ar putea uh, reuni, s-ar putea întâlni și ar putea lua hotărâri uh, nepotrivite sau uh, membrii Parlamentului trebuie, prote- trebuie ocrotiți împotriva Uh, lor înșiși. Uh, vă rog să-mi spuneți ce se întâmplă. Următorul vorbitor uh, are un minut și jumătate la dispoziție. Domnul Gualtieri, mulțumesc, domnule președinte. În legătură cu acest raport, vreau să spun că el reprezintă un pas esențial față de intrarea în vigoare iminentă a Tratatului de la Lisabona. Cred că este un text clar care reflectă foarte clar regulile noastre și uh, aduce schimbări semnificative, în special referitor la creșterea rolului Parlamentului European, asupra bugetului și, în general, asupra uh, chestiunilor generale în Uniunea Europeană. Vreau să vă atrag atenția asupra chestiunii procedurilor de revizuire a tratatelor și care este rolul Parlamentului acolo și, de asemenea, schimbările începește rolul Parlamentelor naționale care uh, dau mai multă competență implicit și Parlamentului European. Parlamentul European are un rol uh, crescut de legitimare democratică a deciziilor. Decizia președintelui de a lăsa la o parte acele amendamente care nu sunt legate direct de uh, rolul uh, oferit acestui raport este o decizie bună. Vom avea mai târziu timp mai mult la dispoziție să avem o abordare mai sistematică a revizuirii regulilor de procedură în întregul lor. Totuși, sunt anumite puncte care ar putea eventual uh, eliminate din activitatea AFCO și din uh, rezultatul muncii AFCO și poate altele să fie reintroduse. Mă refer, de exemplu, la sublinierea mai puternică a rolului observatorilor. Trebuie să nu uităm că acești observatori ar trebui să fie oameni care au fost aleși care au candidat și au fost aleși în Parlamentul European. Vă mulțumesc foarte mult. Președintele, mulțumesc foarte mult. Domnul Paolo Rangel, un minut 30. Mulțumesc foarte mult. În primul rând vreau să felicit pe raportor, pe raportori, domnul Martin și domnul Corbett și vreau să vă spun că ca membru al PPE uh, sunt de acord cu modificările propuse regulamentului. Aș dori să subliniez o chestiune pe care o consider importantă și care nu a fost încă menționată. Este vorba de parlamentele naționale și um, efortul democratic al Parlamentului European Eh, rezultă din acest regulament și din tratatul de la Lisabona, dar, dar democrația europeană eh, rezultă din legătura noastră cu parlamentele naționale, astfel încât acest regulament și propunerea pe care o facem noi eh, trebuie să creeze această dublă legitimitate democratică și anume să, să întărească democrația. Pe de-o parte este vorba de democrația rezultată din instrumentele Parlamentului European, este vorba de instrumentele de control și capacitatea sa legislativă și pe de altă parte Uh, este vorba de colaborarea democratică a parlamentelor naționale uh, cu Parlamentul European prin diverse instrumente. Iată de ce vreau să vă spun că uh, eu sunt de acord cu propunerile făcute. Nu sunt de acord cu domnul Daf în ceea ce privește um, um, instrumentele de relaționare cu, cu Parlamentele Naționale și introducerea lor uh, întârziată. Cred că trebuie să facem acest lucru acum și uh, vreau să vă spun că sunt de acord cu colegul Sa- colegii Saer și Brock în ceea ce privește reprezentarea COSAC și în cele din urmă Vreau să vă spun că um, sunt alături de ce a spus domnul Brock și uh, alți colegi în ceea ce privește întâietatea Parlamentului European și Uh, a membrilor Parlamentului European în ceea ce privește serviciile Parlamentului European. Mulțumesc, domnul Mauro, un minut jumătate. În corso... Vă mulțumesc, domnule președinte. Există o schimbare în natura acestei instituții și în natura celorlalte instituții europene. Activitatea noastră politică și posibilitatea de a avea instrumente legislative care să ne permită să profităm de ocaziile fără precedent oferite de tratatul de la Lisabona. Acestea vor determina capacitatea mașinii europene de a funcționa în viitor. Este paradoxal că în joc aici sunt uh, de asemenea dimensiunile federale, dar și cele de subsidiaritate ale Uniunii ambele esențiale pentru viitorul nostru. În acest moment nu ținem suficient cont de cetățenii noștri ca indivizi în centrul interesului politic. Vă voi explica la ce mă refer. Europa este foarte importantă în ochii cetățenilor noștri, însă în, loc să avem în vedere individul sau familia, deseori statele membre au folosit subsidiaritatea pentru a promova interesele instituțiilor. De aceea, protecția principiilor subsidiarității, după cum a fost, au fost explicate în Carta Drepturilor Fundamentale, este mai decisivă decât oricând. Avem nevoie de un sistem de monitorizare pentru a asigura o evaluare a legilor acestui Parlament, în special în ceea ce privește principiul subsidiarității. Acesta este punctul de început dacă vrem instituțiile care să uh, garanteze libertățile cetățenești. Domnul Vigo, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Dați-mi să mă întorc la problema admisibilității amendamentelor Uh, despre care s-a discutat aici mai devreme și uh, în principiu amendamentul 53. Sigur, decizia va aparține, dar vă sugerez să ascultați uh, cuvintele înțelepte ale domnului Casini, președintele AFCO. Nu cred că putem lăsa deciziile privind tratatul de Sabona în seama serviciilor Parlamentului. Uh, Parlamentul trebuie să decide ce amendamente sunt admisibile și ce amendamente nu. Așadar, domnule președinte, apelez la dumneavoastră să folosiți puterea pe care aveți, conform regul- regulamentului de procedură, cu grijă și cu uh, echilibru, pentru ca toți să vedem rezultate pozitive. Președintele, vă mulțumesc foarte mult și acum voi da cuvântul raportorului, domnul Devin Martin. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și colegilor care au luat cuvântul. Sunt de acord și cu domnul Mendes de Vigo. Domnul Casini a fost extrem de înțelept. Există amendamente care nu au nimic de a face cu tratatul de la Lisabona. Este clar că nu au de a face cu tra- noul tratat și cu toate că pot accepta unele dintre ele, poate este mai corect să avem o discuție completă a acestor probleme separate la o altă dată. Nimic nu oprește membrii să facă propuneri, cum o face domnul Fox, ca biroul să își piardă anumite puteri de implementare și nimic nu îi oprește pe membrii să ceară acest lucru în viitor. Dar alte amendamente, cum ar fi rolul parlamentelor naționale, S-ar putea să nu fie amendamente care țin de Lisabona strict, dar domnul Casini are dreptate, uh, sunt legate de spiritul de implementare a tratatului de la Lisabona, pentru că relația cu parlamentele naționale se schimbă uh, prin Lisabona. Deci v-aș cere să decideți ca aceste amendamente să fie acceptate, pentru că însă altele nu privesc tratatul de la Lisabona și nu ar trebui să fie votate în această săptămână. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult, doamnelor și domnilor. Încheiem aici dezbaterea noastră și încheiem și sesiunea de astăzi. Vă reamintesc că votul asupra raportului domnului Martin va avea loc miercuri și următoarea sesiune va începe mâine de la ora 9 la 13 și după aceea de la ora 15 la 24. Uh, agenda, ordinea de zi este în documentele de sesiune și pe site-ul internet al Parlamentului. Încheiem această sesiune.